Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. We continue our work with... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Continuăm sesiunea de după masă a reuniunii Comisiei pentru Dezvoltare Regională. Următorul punct pe ordinea de zi este un vot. Este vorba de un uh, aviz din partea Comisiei uh, regii privind rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă. Am avut ocazia să discutăm proiectul de aviz pregătit de raportarea noastră, doamna Dăncilă, care este prezentă astăzi. Doriți să luați cuvântul? Să ne spuneți câteva cuvinte înainte de vot? Nu? Mulțumesc! Sper că aveți cu toții uh, cartelele de vot, pentru că este posibil să uh, verificăm rezultatul unor voturi. Avem 152 de amendamente, uh, 22 de amendamente de compromis și vom uh, urma uh, lista de voturi din fața dumneavoastră. Începem cu amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Drept urmare, trecem la amendamentul 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cu o cerere orală din partea raportorului. Vă rog. Nu. Nu? Foarte bine. Vedeți care este uh, textul uh, cererii orale din partea raportorului. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 22. Acum cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 83. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 11. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, din nou, o cerere de modificare orală din partea raportorului. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Da, amendamentul de compromis 3. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 92 acum. Din nou cererea orală din partea raportorului. Cine este pentru? Împotriva? Abținări? Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotriva? Abținări? Se adoptă. Trecem la amendamentul 16. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 97. Acum, cine este pentru? 97. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Cred că trebuie să verificăm. Votăm amendamentul 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Două, avem 21 de voturi pentru, 14 împotriva, două abțineri. Acest amendament se adoptă. Continuăm cu amendamentul 98. Uh, nu, acesta este caduc, pentru că 97 a fost adoptat. Amendamentul de compromis 7. Acum, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru împotriva, abținări, se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 26. Cine stă pentru? Împotriva? abținării se adoptă. Amendamentul 27, o cerere de modificare orală din partea raportoarei, este acceptată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 106. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 29. Nu. Amendamentul 107. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 111. Cine stă pentru? Cine stă împotriva? Abțineri? Se respinge. Acum trecem la amendamentul de compromis 11. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 12. Cine este pentru? Împotriva? Abținari? Se adoptă. Amendamentul de compromis 13. Cine este pentru? Împotriva? Abținari? Se adoptă. Amendamentul 33. Nu, îmi cer scuze, dăm la președinte. Continuăm cu amendamentul 119. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 123. Cine este pentru? Împotrivă? tineri se adoptă. Amendamentul 24, 124, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 14, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge se adoptă. Trecem acum la amendamentul 127. 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 128. Cine este pentru? împotriva, abținari, se adoptă. Îmi cer scuze, am uitat să vă întreb, există o cerere uh, orală de modificare? Raportarea nu dorește să intervină la aceste cereri. Continuăm cu amendamentul 129. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 130. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 131. Pentru? împotriva, abținerii să respinge. 132 pentru, împotriva, abținerii să respinge. 133, cine stă pentru, împotriva, abținerii să respinge. 134 pentru, împotrivă, abținări, Să respinge. 135. Amendamentul 135. L-am găsit. Amendamentul 135. Îmi cer scuze, a durat puțin. Cine stă pentru? Împotrivă tineri se respinge. 136 pentru, împotriva, abținerii se respinge. 137 pentru, împotriva, abținerii se respinge. 138 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotriva, tineri se adoptă. 142. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Amendment 37. Votăm amendamentul 37. S-a deschis votul. închis votul. Să respingem. 17 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins. Am ajuns la amendamentul 38. Cine stă pentru? Împotrivă? Abținări se adoptă. Amendamentul 143. Cine stă pentru? împotriva, abținări se adoptă. Amendamentul 144, cerere orală din partea raportoarei. Votăm această modificare orală. Cine stă pentru, împotriva, abținări se adoptă. Amendamentul 39. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 145. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 146. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotriva. abținerii Se adoptă. Amendamentul 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 148. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 148. Se verifică prin vot electronic. S-a închis votul. Obama. Avem o problemă legată de vot. Un membru din partea PPE a votat în plus, deci va trebui să repetăm votul. S-a redeschis votul la amendamentul 148. S-a închis votul. voturi pentru, 20 împotriva, Amendamentul se respinge. Amendamentul 43. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 15. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 151. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 100, amendamentul 152. Cine stă pentru? Împotriva? Cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 152. Vă rog, vă rog să votați acum. S-a votul. 19 voturi pentru, 16 împotriva, o abținere. Amendamentul se adoptă. Continuăm cu amendamentul 45. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 46 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 47, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48, din nou o cerere orală din partea raportarei, Dori să luați cuvântul? Nu. Votăm această cerere orală, cine este pentru, împotrivă, obține, se adoptă. Continuăm Continuăm cu amendamentul 49. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 50. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 17. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Compromis 18. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Adoptat. Amendamentul 60. Trebuie să trecem la amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 19. Pentru. Împotrivă abținerii. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 64, cu solicitare de răspuns oral, nu, raportorul nu dorește cuvântul, votăm pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Cine nu dorește să ia cuvântul raportorul? Perfect. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la amenantul de compromis 21. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la amenantul 73 pentru, o clipă, aici este un vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 75. Solicitare din partea raportorului, nu dorește să ia cuvântul. Foarte bine, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la votul final asupra avizului așa cum a fost el modificat. Vom vota electronic. Votul începe acum. S-a închis votul. 37 de voturi, nouă pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. S-a adoptat raportul. Mulțumesc, rap mulțumesc raportorului. Și mulțumesc comisiei. It was, it was a good job. Uh, with the voting. Now we continue with the next. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Iulie 2014, Comisia a adoptat un plan de acțiune menit să ajute IMM-urile să profite de oportunitățile pe care le oferă o economie verde. Acest plan de măsuri este o strategie generală care vizează o serie de aspecte ecologice ce țin de IMM-uri și urmăresc să îmbunătățească utilizarea eficientă a resurselor de către IMM-uri, contribuind astfel direct la un lanț verde de valori. Regia hotărât să elaboreze un aviz uh, deoarece trecerea la o economie cu emisii scăzute este unul din obiectivele care se regăsește în uh, cele sprijinite de fondul pentru politici regionale. Raportorul nostru este domnul Nica, care nu este în sală, din păcate. Ce propun eu uh, comisiei avem deja proiectul de raport din partea raportorului. Putem hotărâ să stabilim un termen limită pentru amendamente joi 5 martie. Um, cer scuze, joi 3 martie. Putem încheia astfel uh, cu subiectul acesta, odată stabilită, stabilit termenul limită pentru amendamente. Toată lumea de acord, raportorii din umbră sunt de acord, dar dacă toată lumea e de acord, am să vă reamintesc, joi 5 martie la ora 12 e termenul limită pentru depunerea amendamentelor referitoare la oportunitățile de creștere pentru IMM-uri. Următorul punct. Solicit să iau cuvântul în numele raportorului? Nu, trebuie să economisim timp. Thank you for shutting mouth. <laughs> okay. Vă mulțumesc că sunteți de acord cu mine. Trecem la următorul punct, și anume Fondul European de Investiții Strategice. Raportorul competent pe fond este domnul Lambert van Nistelrooy și aș dori să-i mulțumesc foarte mult domnului Nistelrooy pentru că a acceptat să elaboreze acest raport într-un interval foarte scurt. Raportorul va fi prezent, este disponibil în engleză, iar astăzi vom purta o discuție referitoare la acest aviz în luna martie la întâlnirea de atunci vom vota asupra avizului, iar termenul limită pentru înaintarea amendamentelor propun să fie la prânz, joi, 5 martie. E vorba de amendamente depuse doar în limba engleză. Programul este unul foarte strâns, mai ales în ceea ce privește acest uh, aviz. Iată de ce ne confruntăm cu condiții de lucru extreme. Raportul este în engleză și v-aș ruga să prezentați tot în limba engleză amendamentele până pe data de 5 martie. Mai putem uh, economisi din timp. Domnul Van Nistelrooy a acceptat să fie raportor și pentru următorul punct de pe ordinea de zi, și anume proiectul de buget rectificativ numărul 1 din 2015, Fondul European pentru Investiții Strategice, FEIS. Cele două rapoarte sunt strâns legate. Iată de ce îi propun raportorului să ne informeze deodată referitor la cele două rapoarte. Dacă sunteți de acord, domnule Fanisteroi, sunteți de acord? Foarte bine, vă mulțumesc. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, am să vorbesc în limba engleză, pentru că acum mi se permite să lucrăm doar în limba engleză. Tocmai în acest moment, în sala de lângă, la sesiunea de întrebări și răspunsuri, tocmai în acest moment are loc o sesiune de întrebări și răspunsuri cu uh, Comisia Europeană. Vedeți foarte bine cum stau lucrurile, există suprapuneri și suprapuneri. Sunteți de acord? În săptămâna turcoaz, o parte dintre noi au lucrat din răsputeri. Au făcut eforturi pentru a ajunge la un text echilibrat? și pentru a rămâne în domeniul competențelor regii. Pentru că la ora actuală în instituție se discută foarte mult despre direcția încotro ar trebui să se îndrepte activitatea noastră. Discuția e tensionată, de pildă la Comisia pentru Transport. Bugetul nostru nu e direct afectat, în sensul că nu Uh, ni se iau fonduri pentru că dispunem de două instrumente complet diferite. Un lucru foarte important, <coughs> fondurile de coeziune nu vor uh, contribui direct, uh, nu vor aduce un aport direct la acest fond de investiții Juncker. și e important pentru că în așa fel putem urmări mai îndeaproape ce se întâmplă în aval și putem uh, crea sinergii de pe urma cărora să profităm. Mă întreb uh, de pildă dacă noul fond uh, de investiții contribuie într-un fel la atingerea obiectivelor de coeziune teritorială. Iată ce abordare trebuie să avem. În continuare, noul fond nu ar trebui să asimileze fondurile noastre de investiții strategice pentru că, într-adevăr, mulți oameni, de pildă, de la Banca de Investiții Europene, de, Europeană, merg în România și spun, bine, uite, avem aici fonduri, putem să finanțăm proiecte. Și poate că mulți oameni vor fi tentați, vor fi tentați să meargă să lucreze pentru noul fond, pentru că pur și simplu îi plătește mai bine. Există multe scenarii posibile. Nu știm însă ce se va întâmpla în practică. Eu am o atitudine favorabilă în general față de acest uh, fond de investiții și cu siguranță se vor crea efecte de sinergie. De pildă, un, să vorbim de un proiect uh, de cercetare pentru infrastructură sau un proiect pilot în sectorul energiei, de pildă, este finanțat într-o anumită măsură, poate deja de unul din fondurile noastre și va fi completat cu uh, garanții care provin din noul fond de investiții. Se poate întâmpla așa ceva, Lucruri care mi se pare absolut pozitiv, pentru că putem în așa fel aborda proiecte care uh, presupun un risc mai mare regulamentele noastre stricte nu exclud uh, acest tip de activități. În al doilea rând, noul fond de investiții poate sprijini crearea de platforme regionale. În acest fel, fondurile noastre, banii din fondurile structurale pot fi folosite Prin urmare, de multe ori, uh, se poate ca aceleași persoane să fie responsabile de uh, gestiunea proiectelor ca și persoanele care se ocupă de inițiativele structurale. Am introdus în uh, amendamentele mele două considerente importante și anume aspecte importante pentru fondurile noastre de dezvoltare regională și, de asemenea, aș dori să subliniez acele puncte care sunt importante pentru uh, crearea sinergiilor. În al doilea rând, aș dori să fim informați, bineînțeles, uh, referitor la consecințele și la efectele pe care le va avea acest fond de investiții. Se poate întâmpla e bine să urmărim uh, atunci când apar uh, efectele de natură economică ale crizei uh, în Bulgaria sau de pildă în România, mulți tineri care se confruntă cu o situație economică dificilă părăsesc țara de baștină și se poate ca aceste efecte negative să, nu, să fie agravate în urma Uh, folosirii acestui fond. Există într-adevăr și avantaje, dar se poate ca aceste aspecte negative să fie acutizate de um, acest fond. Iată de ce mi se pare important să urmărim cu aproape ce se va întâmpla cu fondul. Am ascultat cu mare interes Uh, ce s-a spus legat de fondul de investiții. S-a vorbit o oră întreagă doar de proiecte viabile, dar oameni buni, există mai mult sub soare. Iată de ce cred că este important să fim informați la fiecare etapă. În plus, uh, pe aici pe acolo am venit cu completări uh, importante referitoare la activitatea noastră am uh, vorbit de pildă de dezechilibre care pot apărea de efectele transfrontaliere, de sinergii care pot apărea la nivel transfrontalier, sunt considerente de care se ține cont și care sunt incluse așadar acum în raport. este important să vorbim și de un aspect complementar. Dacă preluăm, de pildă, datorii publice care se înregistrează la ora actuală în regiuni și acestea sunt amplificate la nivel european, nu venim cu plus valoare. Există, bineînțeles, aspecte care ar putea trece la nivel european, de la nivel regional. Uh, dar nu s-ar genera plus valoare, dar s-ar cheltui niște bani, dar uh, aceștia nu ar genera nimic. Nu e o idee bună așadar să trecem uh, datorile de la nivel regional sau național la nivel european. Și încă o observație, Criteriul geografic nu e inclus și nici nu solicit acest lucru pentru că dacă ar fi să ne orientăm după considerente geografice, ar uh, presupune că, de pildă, Italiei se alocă atâta, uh, Spania atâta și nu duce nicăieri. Este important însă să privim Europa în ansamblu și să ne asigurăm că există un echilibru. Eu nu vreau să existe dezechilibre. Eu privesc coeziunea economică, teritorială și socială. La punctul 5 de pildă, vin cu o observație și anume că noul fond de investiții nu ar trebui să eh, pericliteze fondurile deja existente. Încă o dată, nu vom uh, fi nevoiți să facem contribuții, contribuții din fondurile noastre, poate la nivelul proiectelor uh, în fiecare stat membru. Multe state membre pot recurge la sprijin din acest fond de investiții, în parte solicitând finanțare uh, din fondurile noastre, dar nu în exclusivitate din bugetul nostru. Iată observația pe care doream să o fac. Sunt uh, absolut deschis uh, oricărei sugestii. Vă rog, dacă aveți amendamente, aduceți-le. <laughs> Apropo, pe data de 5 martie e ziua mea. Ușa, ea, ușa mea e întotdeauna deschisă, dar uh, dacă puteți înainta amendamentele, poate în engleză, ne putem descurca. Mulțumesc! And, uh, interesting um, <laughs> approach on the report and we'll remember 5th of March. Yes? Ne vom aminti de data de 5 martie și mulțumim pentru prezentarea foarte detaliată. Doamna Bresso, Mercedes. Sper că pot să vorbesc în italiană. Știu că trebuie să scriu în, uh, în engleză, dar totuși vreau să vorbesc în italiană. Bun, mă bucur. Bun, e un subiect uh, complex, aș dori să folosesc așadar limba mea maternă. Vreau să mulțumesc raportorului și să-i spun că o, o să primească amendamentele noastre intitulate La mulți ani. Și apoi o să vedem ce facem. Și oricum, această zi va fi una de neuitat. Raportul și amendamentele respective sunt deosebit de interesante. După o primă trecere în revistă, suntem de acord cu acestea și cu ideile menționate. Câteva observații și apoi uh, o să vedem uh, ce amendamente vor trece în continuare. Prima observație este o continuare a ceea ce am auzit aici, anume că este vorba de o, un plan de garanții, având în vedere ce s-a hotărât la birou. Este clar că fondurile private sunt mai mult solicitate decât în trecut, capitalul privat, pentru a relansa investițiile, dar asta respectând anumite caracteristici, adică investiții care să genereze venituri, să genereze sau să creeze locuri de muncă și aceste investiții în general ar trebui să vizeze o modernizare a producției noastre sau a infrastructurilor, interconexiunilor și așa mai departe. Nu e vorba de o creștere propriu-zisă a capacității de producție, nu asta ar trebui să ne preocupe. Capacitatea de producție astăzi în Europa este chiar excedentară. Nu, deci mi-ar place să avem uh, o modernizare a infrastructurilor și o creștere a competitivității. A doua observație. Este important să existe și plus valoare generată. Hai să vorbim despre garanții. Bun. Și deseori, dacă avem investiții care oricum ar fi făcute în domeniul privat, nu are sens să mai avem și garanții în plus. Nu, deci noi trebuie să sporim volumul investițiilor și nu să înlocuim o garanție privată cu una publică. Astfel, sinergia cu fondurile structurale care a fost menționată aici de nenumărate rânduri este uh, un lucru foarte semnificativ pentru că avem un sistem de priorități astăzi în Europa strategice. Avem un soclu unic și atunci eforturile suplimentare de investiții, uh, investiții private mai ales, trebuie să fie în concordanță cu investițiile făcute deja în cadrul fondurilor structurale, care ele însă le reprezintă o combinație de capital sau de investiții private și publice. Trebuie spus că investițiile din planul lui Juncker, fondul FACE, uh, înseamnă că uh, fondurile structurale cumva sunt uh, um, împinse spre niște acțiuni mai puțin productive, mai puțin generatoare de locuri de muncă. E cumva un efect pervers. Nu cred că are sens să se întâmple așa, ca acest plan uh, al lui Juncker să uh, facă umbră într-un fel fondurilor structurale, în sensul că acestea să nu mai, garante, să nu mai genereze locuri de muncă sau să nu mai ajute regiunile uh, în întârziere. Și aș mai spune un lucru. Fiecare politică europeană trebuie să aibă un aspect teritorial. Uh, mă refer la coeziunea teritorială și investițiile nu trebuie în niciun caz să încalce un astfel de principiu. Vreau să vă reamintesc că avem țări unde ratingul a++ nu are sau nu înseamnă mare lucru când vine vorba de garanții. Important este combinarea de surse publice și private de investiții, dar există țări în care ratingul este mai prost. Vreau să spun, uh, ratingul asociat statului respectiv este mai mic și atunci asta poate să se repercuteze și asupra calității investițiilor private sau uh, a, a, a um, etichetei pe care le punem. Deci trebuie să fim atenți acest, la acest lucru tocmai pentru că ne îndreptăm din ce în ce mai mult către instrumente financiare, de inginerie financiară mai sofisticată, tocmai pentru că există această tendință, efortul nostru de simplificare și coordonare a folosirilor trebuie să fie pe măsură. Și mă refer aici la ceea ce se vede deja în sensul sau în cadrul fondurilor structurale. Și o ultimă observație dacă reușim să facem așa fel încât fondurile lui Juncker în teritoriu, dacă aceste investiții reușesc să intre în, com, în rezonanță cu fondurile structurale, atunci este clar că asta nu poate să fie deja uh, decât salutar, pentru că se demonstrează ce importante sunt fondurile structurale, regionale și cum pot ele să scoată Europa din impas, mai ales în acele regiuni care suferă foarte mult în continuare de pe urma crizei. Oricum, până pe 5 martie vom avea ocazia să depunem amendamente și apoi le vom trimite și le vom spune la mulți ani, domnule raportor. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă avem raportor din umbră. Domnul Luer. Madam Chairman, at the risk of missing my train. Mulțumesc. S-ar putea să pierd trenul, dar totuși nu vreau să pierd ocazia să spun ceva în cadrul acestei uh, dezbateri. Eu cred că aceste plan, fonduri de coeziune și structurale ar merita să se contopească probabil în fondul de investiții uh, al lui Juncker, dar poate că și argumentul contrar ar merita să fie evaluat. Mă gândesc la Europa 2020, la prioritățile pe care ni le-am propus, pentru că, uitați-vă, avem obiective de cercetare care nu sunt direct productiviste, ca să zic așa, care nu generează direct nici bani, nici locuri de muncă, dar care pot să aibă un efect foarte mare asupra economiei dezvoltării Europei, totuși. Și atunci, nu cred că merită să îi răsplătim pe cei care sunt deja în frunte. Unii spun, nu vă îngrijorați că luăm bani de la Orizont 2020 pentru că o să se facă investiții oricum, dar pe bine asta mă îngrijorează și mai mult dacă situația a rezistat altfel. Iar anumiți, anumiți investitori eh, privați care au experiență știu foarte bine unde trebuie să-și bage banii, unde trebuie să investească. Ei uh, se orientează bine pe teren și nu trebuie să fim naivi. Așadar, eu nu cred că planul lui Juncker, așa cum îl vede el, se va materializa ca atare. Este mai mult o iluzie. Și toate aceste milioane și miliarde mi se par mai mult un miraj și atunci eu nu cred că propunerea de față este așa de interesantă e mai important să ne uităm la rezultatele concrete, la cauză și efecte. Dacă creșterea economică se întoarce în Europa și dacă avem rezultate pozitive, nu uh, trebuie neapărat să spunem că este mulțumită uh, planului Juncker. Eu nu cred că așa stau lucrurile. Trebuie să fim atenți la cine și cum contribuie aici domnul Șablon. Da. Doamna președinta. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, dați-mi voie să vă spun încă de la început că sunt extrem de încântat să mă aflu aici în sală și, cum spunea raportorul, vin din sala de lângă 2007 la o întâlnire care într-adevăr vorbea despre planul Juncker. Și în sala de lângă mi s-a părut că mă aflam undeva între un cabinet de studiu al unei bănci și consilieri fiscali. Eu cred că oamenii ne-au ales pentru a face politică și pentru a le apăra interesele. Dincolo se vorbea de nivelul de creare a unui efect de pârghie de la 13 la 15%, subvenții și așa mai departe. Nu prea părea însă că le pasă de oameni. Sunt absolut de acord ca aceste investiții să nu fie naționalizate, pentru că, după cum spunea raportorul, în cele din urmă banii sunt bani și nu vom face decât să întărim acele zone care deja sunt puternice. Bine, nici să nu le regionalizăm, de acord, dar dacă ducem această idee la extrem, există și aici un risc, pentru că s-ar putea să ajungem să facem investiții în Japonia sau în Delaware și nu cred că asta urmărește planul Juncker. Ce vreau să zic? Acum, pe bune, noi toți, nu doar domnul Juncker, dacă nu facem ca în plus, într-un termen scurt, nu că viitorul în viitor va curge lapte și miere, nu, ci cât se poate de curând investițiile din planul Juncker să atace direct uh, șomajul, dacă nu facem asta, va fi un eșec, un eșec social care va face ca Europa să fie și mai vulnerabilă. Da, sună foarte bine ideea de a găsi investiții care să dea roade, dar însă dacă cetățenii din zonele cele mai afectate nu văd că rata șomajului scade, că mizeria dispare, atunci totul va avea un efect contraproductiv pentru Europa. Eu nu zic să regionalizăm totul, dar mă gândesc și la celelalte comisii, nu doar la Comisia pentru uh, Buget sau Comisia Econ. Uh, mă gândesc la celelalte care să se asigure că acest plan are o dimensiune socială, o dimensiune corespunzătoare, astfel încât uh, Comisia Regii trebuie să urmărească cu mare atenție cum se face selecția proiectelor care vor fi finanțate, investițiile, practic, care se vor face și să se asigure că acestea vor avea roade care se vor traduce asupra scăderii șomajului. În ceea ce privește marile uh, burse de locuri de muncă, nu ne putem limita doar la țările care deja stau bine, pentru că în Luxemburg uh, ni se va spune că trecem de la un șomaj de 3% la 2%. Nu, asta nu face nimic. Trebuie să atacăm acolo unde există probleme majore. Și Comisia Regii are aici multe de spus. E evident, într-adevăr, uh, guvernele sau um, entitățile administrative regionale se află mult mai aproape de situația socială reală din Europa, pe care, bineînțeles, uh, nivelul superior de guvern sau diversele uh, birouri de studiu, de analiză nu le cunosc. Din cadrul Comisiei Regii, eurodeputații trebuie să încerce să nu uite răspunderea socială și politică pe care trebuie să o poarte acest plan Juncker. Și vă invit pe toți, nu doar pe raportorul nostru, să nu uitați niciodată de această viziune socială de combatere a șomajului. Trebuie să încercăm să fim, bineînțeles, raționali și riguroși în ceea ce privește selecția proiectelor Trebuie de asemenea să avem grijă să nu ne transformăm într-un simplu birou de control al riscurilor. Mulțumesc! Omarje. De acum, domnului Omarje. Mulțumesc, o să fiu rapid pentru că și eu am un tren de prins. Două observații. În primul rând, comisia noastră trebuie să-și pună o întrebare esențială aceste fonduri europene de investiții vor deveni ele un vector de inegalitate socială și de diferență și mai mare între teritoriile noastre, încălcând principiul coeziunii. S-a tot spus că întreprinderile, firmele, firmele private, vor fi cele care, până la urmă, vor alege ce e mai bănos, adică zonele și țările mai bogate, cu mai multe posibilități de uh, profit, iar țările, regiunile, teritoriile mai sărace, cu șomaj, cu alte probleme, o să rămână uh, codașe. Și mă, iau uh, exemplul regiunilor ultraperiferice. Șomajul este în floare acolo. Uh, și este foarte clar că în condițiile actuale și având în vedere ceea ce ni se prezintă, nu văd cine o să meargă să investească acolo prin acest fond european de investiții. Nu cred că se va investi acolo. Deci problema este una mare. Iată de ce raportorul spune pe bună dreptate că trebuie să invocăm neîncetat tratatul și să reamintim Comisiei Europene că în lumina tratatului ea trebuie să respecte anumite principii și obiective de coeziune economică, socială, teritorială, așa cum o impun tratatele. Cât privește criteriile acelea geografice, e adevărat că Comisia Europeană nu a optat pentru această soluție și își dorește să joace cartea națională Însă noi, Comisia Regii, avem și noi propriul nostru nomenclator al regiunilor. Și asta pentru că e logic, după părerea noastră, adică să avem regiuni clasate de la cele mai dezvoltate până la cele mai puțin dezvoltate. Și mi se pare că atunci când Uniunea Europeană investește în Europa, peste tot în Europa, ea nu trebuie să uite, să pierdă din vedere aceste criterii pe care noi le tom promovăm. Iată ce vreau să spun și ce se poate insista în fața Comisiei Executive, pentru că mm, mai este ceva. Fiecare comisie parlamentară de specialitate o să privească din unghiul său planului Juncker. Unu, unii la buget o să aibă o viziune și așa mai departe. O să vedem, însă indiferent de ce vor spune celelalte comisii, eu cred că noi avem aici ceva de apărat, aceste principii aici la regii. Mulțumesc foarte mult. Domnul Zeller vrea să ia intervină și apoi, domnule Renc, aveți uh, cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că nu ar trebui să ne îngreunăm munca prea mult, pentru că acest lucru se petrece deja în alte comisii parlamentare, ci ar trebui să ne concentrăm pe aspectele importante pentru Comisia Regii. Eu cred că pentru noi este important că am reușit să existe o nouă perioadă de uh, programare în politica de coeziune, că există în continuare fondurile de uh, fondurile structurale Există în continuare programe cofinanțate de fonduri naționale și de fonduri europene care finanțează proiecte pentru crearea de locuri de muncă și pentru păstrarea competitivității în Europa. Ceea ce discutăm noi acum, îl, haideți să numim, să dăm titlul Planul Juncker, are o altă intenție – acest plan dorește să creeze creștere economică în Europa, pentru că acum ne aflăm într-o situație dificilă în care în unele state membre creșterea economică este una redusă sau uh, una negativă. Pe de altă parte, există state în unde există un surplus din punct de vedere bugetar, din punct de vedere al bugetelor uh, asigurărilor de uh, sociale și așa mai departe și planul președintelui Comisiei este de a oferi acestor state posibilitatea de a face investiții în proiecte care au un uh, risc redus sau apropiat de zero sau cel puțin Așa interpretez eu intenția acestui plan. Din acest punct de vedere, nu există nicio legătură cu obiectivele politicii de coeziune. Pentru a reduce uh, riscul sau pentru a evita aceste riscuri uh, investiționale, se recurge la uh, fonduri uh, europene împreună cu contribuția financiară din partea Băncii Europene de Investiții astfel încât uh, fondurile investitorii privați să se declare uh, dornici să investească în proiecte în care nu s-a investit până acum. Se pune la dispozi- se pune la dispoziție fonduri uh, dintr-un buget hotărât de noi, din bugetul uh, multianual, și anume din două domenii Uh, care țin de uh, obiectivele europene legate de cercetare și de transport. Până acum nu se recurge la banii care au fost alocați uh, politicii de coeziune și politicii structurale. Aud însă și unele voci care se întreabă de ce luăm bani din domeniul cercetării de la programul Orizont 2020, de ce luăm bani de la Facilitatea pentru Conectarea Europei, care au ambele obiective centrale pentru Europa și uh, de ce uh, nu recurgem la bani din rezerva de performanță, sau din uh, mijloacele nefolosite pe parcursul anilor din uh, fondurile structurale sau din uh, politica agricolă. Și aici cred că ar trebui să intervenim, să spunem, așa ceva nu are voie să se întâmple, pentru că există o diferență de concept între politica de coeziune și acest uh, plan de investiții. Aceasta ar trebui să fie uh, sarcina noastră. Uh, din punctul de vedere al aspectelor bugetare, cum trebuie rezolvate acestea, aceasta este sarcina Comisiei pentru Bugete, apoi în ceea ce privește facilitatea conectarea Europei, Comisia pentru Transport ar trebui să se ocupe de aceste aspecte și apoi Comisia ITRE, când vine vorba de banii luați de la orizontul 2020. Pentru noi, este important să evităm o suprapunere, o suprapunere cu fondurile pentru politica de coeziune și cu fondurile structurale și că toate uh, fondurile uh, prevăzute deja în uh, aceste domenii de politici vor rămâne acolo unde a fost prevăzută. Pentru că dacă vom permite o asemenea implicare și recurgerea la, acestor, la aceste fonduri, Uh, nu vom mai putea să continuăm cu politica de coeziune așa cum s-a întâmplat până acum și așa cum ne dorim. Mulțumesc, doamna Renca. I'm going to speak on... Mulțumesc, voi vorbi în numele colegei mele Monica Vană, raportor din umbră pentru acest aviz, dar nu poate fi astăzi aici, acum, pentru că trebuia să se întoarcă la Viena. Voi vorbi în limba germană Amendamentele vor veni în engleză. Mai großen Dank an în primul rând, aș dori să mulțumesc secretariatului și uh, raportorului care în acest timp scurt au reușit să lucreze atât de bine. Uh, proiectul de aviz prezintă posibilitățile de uh, a suplimenta politica de coeziune prin acest plan de investiții și prin fondul de investiții, însă lipsesc unele puncte fundamentale tocmai în urma experienței îndelungi pe care o avem în acest domeniu, ar trebui să înțelegem cât de important este să implicăm regiunile care sunt excluse în totalitate din acest fond european pentru investiții strategice. Întregul plan de investiții și succesul acestuia depinde de crearea de noi locuri de muncă în regiunile unde există un șomaj extins și depinde de asemenea de măsurile care însoțesc aceste investiții. Crearea locurilor de muncă de bună calitate trebuie să devină o prioritate pentru acest uh, fond de investiții. Prin fondurile structurale în Uniunea Europeană s-a creat un cadru care permite atingerea obiectivelor uh, strategiei 2020 și care se bazează pe principiul uh, parteneriatului. Deci trebuie să, asigurăm, să ne asigurăm că și societatea civilă va fi implicată, însă aceste elemente lipsesc în totalitate din, fond, din uh, FACE. Mi se pare că nu banii sunt problema, ci uh, mai degrabă ideile, lucru pe care l-am observat în, uh, ca urmare a programelor pe care, care au fost propuse de, de statele membre. Cred că ar trebui să profităm de experiența noastră în momentul în care vom crea acest fond european pentru investiții strategice. Doar așa vom reuși să mergem înainte. Madame Damato. Si, grație. Mulțumesc foarte mult, doamna Damato. Mulțumesc și eu colegei pentru că a lucrat foarte repede. Și împărtășesc acele idei care subliniază importanța convergențelor între FACE și uh, fondurile de coeziune. Nu avem mari diferențe pentru că avem 11 tematici prioritare care au fost aprobate în 2014, au un impact direct asupra consolidării coeziunii politice și teritoriale, însă FEIS are un alt, o altă abordare și nu știu în ce măsură complementaritatea poate să existe real, pentru că există riscul ca fondurile de la coeziune să meargă, să fie atrasă de fondurile de la FACE. Articolul 5.4 spune că statele membre pot să facă sau să profite de banii din coeziune pentru a investi prin FACE. Amendamentul 10, îl citez, statele membre pot să profite de politica de coeziune pentru a vedea ce investiții sunt eligibile pentru BEI cu garanția europeană, conform principiilor și regulilor care se aplică acestor fonduri și în parteneriat. Problema nu sunt amendamentele colegilor, pentru că se tot spune că e nevoie să avem obiective economice Uh, de coeziune pentru a reduce discrepanțele între regiuni. Însă, ce înseamnă asta? Înseamnă că se iau banii din politica noastră de coeziune și se duc la acești bani la FACE. Iar FACE poate chiar să se prevaleze de o nerespectare a anumitor reguli pe plan național pentru a atrage fonduri și astfel s-ar putea ca să există o adevărată deturnare a resurselor de către statele membre. Deci această complementaritate, așa cum o prezintă Comisia, este destul de periculoasă. Din punctul de vedere a politicii regionale, avem amendamente care slăbesc uh, coeziunea prin FACE. Trebuie să fim atenți. În sfârșit, în ceea ce privește guvernanța și FACE, mai ales în ce privește Comisia de Monitorizare ale proiectelor. Transparența și participarea uh, sunt, supuse, uh, sub, sunt puse sub semnul întrebării, pentru că e vorba de experți, experți ai piețelor, ei se numesc independenți și toate astea sub bagheta BEI, sub bagheta Comisiei Europene, dar în toate aceste componențe ale Comisiei de Monitorizare lipsesc de a reprezentanții Parlamentului. Mulțumesc foarte mult! Domnul Novakov. De acord cu domnul Lister, în sensul că, da, așa cum spune dânsul, deși nu există criterii geografice clare, se pare că se va întâmpla și se va accentua acest dezechilibru geografic. Știm bine că există dezechilibre de dezvoltare între țările și regiunile noastre și s-ar putea să există un efect cumulativ care să crească și mai mult această prăpastie. Nu trebuie numai să evităm niște coliziuni între politica de coeziune și planul lui Juncker, dar mai mult decât atât, trebuie să existe ceva pozitiv, adică sinergii între aceste instrumente. Este singura posibilitate de a implementa cu adevărat majoritatea proiectelor și singura cale de a crea plus valoare, pentru că asta așteaptă unii de la noi, la urma urmei. Apoi, trebuie să existe criterii foarte transparente în legătură cu modul în care vor fi selecționate proiectele câștigătoare. Fiecare stat membru trebuie să aibă acces egal, echitabil la procesul de luare a deciziilor pentru a nu se spune că anumite țări exercită o influență mai mare decât altele în momentul în care se selecționează proiectele pentru implementare. Cred că ar trebui să se sporească conștientizarea legătură cu ce se preconizează sau ce planuri există. Anumite țări au propus proiecte legate de anumite investiții care poate nu sunt foarte interesante pentru investitori. Mă refer la rețeaua de canalizare de pildă. Poate că ar fi bine să se pună accentul pe ceva mai high-tech, pe modernizare, pe tehnologii de vârf dar eu cred că aceste scopuri trebuie bine menționate în cadrul implementării planului FACE. Mulțumesc! No other wish. Văd că nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Domnule Van Nistelrooy, doriți să reacționați la unele dintre comentariile exprimate? Vă mulțumesc. Cred că prin textul nostru am reușit să acoperim deja principalele puncte amintite în această dezbatere. Însă, dacă există puncte suplimentare care țin de competențele comisiei noastre, sunt să le includ. Cred că multe dintre aceste aspecte legate de noua guvernanță vor fi dezbătute ca atare în cadrul Comisiei pentru Afaceri Economice, deci nu putem merge prea departe. Un antevorbitor a spus pe bună dreptate. Este cu totul și cu totul altceva. Pentru că dacă participați la discuții care se desfășoară în alte comisii europene, se discută despre bani și despre efectul de, de multiplicare în, la, în programul Orizont 2020, 1 uh, la 15 și care este efectul de multiplicare la noi. În domeniul nostru, efectul de multiplicare nu este atât de mare, pentru că la început încep prin a construi centre educaționale și este dificil să stabilești un efect de multiplicare, pentru că pentru acele centre se uh, recurge la granturi și că granturile ar fi doar bani aruncați Însă noi creăm uh, bani. După cum a spus uh, domnul Zeller, uh, trebuie să argumentăm cu obiectivele diferite, cu fondurile diferite, cu pozițiile diferi- uh, diferite și că există abordări uh, diferite, nu avem nimic împotriva opțiunilor diferite, că ar trebui să uh, urmărim îndeaproape uh, evoluțiile viitoare. Tocmai de aceea mi se pare important să avem un moment de evaluare peste 3 ani, de exemplu, astfel încât să vedem ce fac și statele membre, pentru că situația este uh, complet diferită între Suedia și Italia, de exemplu. la momentul respectiv vom putea purta o discuție mai uh, aprofundată despre proiectele care sunt viabile și cele care nu sunt. Poate există puncte comune, însă nu putem afirma că uh, alții cheltuiesc uh, bani uh, gratis și alții, pe de altă parte, trebuie să recurgă la uh, alte surse de, de, de finanțare. Deci, din acest punct de vedere, nu există o problemă reală. Problema reală este de a ajunge la dezvoltări a regiunilor care se confruntă cu probleme de dezvoltare. Deci, oricum, vom reveni asupra acestui punct nu avem o atitudine negativă față de acest fond al domnului Juncker, însă poate ar trebui să facem o publicitate mai mare acțiunilor noastre și poate Comisia Europeană ne poate ajuta din acest punct de vedere. Pentru că există unii vorbitori care spun că reprezintă Comisia Europeană. Haideți să le dăm cuvântul. Thank you. Thank you very much for your comments. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru uh, comentariile dumneavoastră. În calitate de președintă, aș dori să insist asupra importanței ca în uh, proiectul de aviz pe care sper că îl vom adopta din partea Comisiei Regii, să accentuăm complementaritatea între cele două instrumente, să subliniem importanța politicii de coeziune și să insistăm asupra diferențelor, pentru că avem obiective diferite, așa cum a spus și dumneavoastră, avem uh, fonduri, resurse financiare diferite și trebuie să insistăm asupra importanței politicii de coeziune pentru Uniunea Europeană. Mă adresez acum reprezentanților Comisiei Europene. Doriți să luați cuvântul, domnule Evel? Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru că mi-ați dat cuvântul în ceea ce privește această dezbatere foarte interesantă, salutăm uh, cele spuse de raportor și rezumatul domnului Feller. Într-adevăr, nu cred că ar trebui să uităm care este obiectivul general al uh, planului de investiții propus de uh, președintele Comisiei Juncker și anume de a fi un efect de catalizator pentru investiții și fondul Uh, este doar unul din cei trei piloni. Deocamdată nu au fost uh, stabilite criteriile pentru selecționarea acestor proiecte, însă ele sunt aliniate cu cele spuse de majoritatea uh, vorbitorilor. Un criteriu se referă la viabilitate economică și tehnică, dar și eligibilitatea este un, un criteriu fundamental în plus, ar trebui ca aceste proiecte să fie compatibile cu politicile Uniunii Europene și să permită în același timp mobilizarea uh, capitalurilor uh, private. Ajung astfel la un alt punct amintit de mai mulți vorbitori. Într-adevăr, acest fond, Fondul European pentru Investiții Strategice, nu este un instrument de politică de coeziune. Este un nou instrument care va permite uh, demararea investițiilor, va avea un impact și asupra regiunilor și datorită structurii sale, datorită dorinței de a implica uh, și sectorul uh, priva, uh, privat, trebuie să există un proces specific de selectare a proiectelor, deci acest fond nu trebuie să aibă să favorizeze într-un mod sau altul proiecte pe criterii uh, geografice. Sperăm că investițiile vor uh, reporni peste tot în Europa, nu doar în anumite regiuni. În ceea ce privește amendamentele depuse, ținând cont de faptul că nu avem foarte mult timp la dispoziție, nu mă voi referi la ele în detaliu, am doar câteva remarci generale în ceea ce privește raportarea și evident că avem nevoie de un proces de raportare din punctul de vedere al uh, evaluării, trebuie să găsim un un uh, echilibru între necesitatea de a raporta și uh, sarcina administrativă impusă de, de raportare. În plus, există și această idee a unui act delegat. Uh, comisia nu este convinsă că este neapărat nevoie de un act delegat, chiar dacă nu, nu, nu ne împotrivim în, cu, cu tăria acestei idei. Și cam atât am uh, dorit să spun. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aduc aminte tuturor că termenul de depunere uh, la amendamentelor este 5 uh, martie, ziua de naștere a domnului Van Nistelrooy și vom accepta uh, orice cadouri, atâta vreme cât sunt în limba engleză. Următorul, următoarele puncte de pe ordinea de zi sunt uh, legate între ele, este vorba de punctele 11 și 12. Raportor este domnul Victor Boștinaru, care nu are foarte mult timp la dispoziție astăzi. Sper că Uh, veți avea suficient timp la dispoziție pentru a ne prezenta împreună cele două puncte, pentru că, după cum am spus, sunt uh, legate între ele. În primul rând, este vorba de modificarea regulamentului uh, Uniunii Europene și Euratom, numărul 1311 pe 2013, de stabilirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și apoi este vorba de proiectul de buget rectificativ numărul 2 de anul 2015, transfer de angajamente în gestiunea partajată, coeziune economică, socială și teritorială, creștere durabilă, securitate și cetățenie, Europa în lume. Aveți cuvântul, domnule Boștinară. Now I will turn in English because it's the working language for the... Vă mulțumesc, doamnă președintă, și voi continua în limba engleză pentru că engleza este limba de lucru a acestui raport. Prin intervenția mea voi încerca să răspund uh, întrebării de ce se aplică o procedură uh, accelerată și specială, de ce doar în limba engleză, de ce trebuie să uh, adoptăm acest raport la timp pentru a avea un impact. Cele două avize prezentate astăzi sunt adresate Comisiei pentru Bugete și ambele sunt legate de problema adoptării târzii a noilor uh, programe operaționale în noua perioadă de programare. Voi prezenta aceste două avize împreună pentru că sunt strâns legate. În ceea ce privește fondurile europene de investiții și structurale, doar 251 de, de programe uh, operaționale, adică 43% din total, au fost adoptate până la sfârșitul anul, uh, anului 2014. 75 de programe operaționale, reprezentând 13% din uh, numărul total, au făcut obiectul procedurii din articolul 13 al regulamentului financiar, ceea ce înseamnă că au au fost gata să fie adoptate la sfârșitul anului 2014, cu toate acestea nu au putut fi adoptate datorită limitelor uh, de timp. Adoptarea lor a fost amânată pentru începutul anului 2015 și este posibil să se folosească angajamentele din anul 2014. Celelalte programe, 262 la număr, reprezint 42% din total, nu a fost adoptată și nici nu a făcut obiectul acestei uh, uh proceduri de, de transfer de la un an la altul și pentru acestea singura posibilitatea de a profita de aceste fonduri este revizuirea CFM-ului până la uh, data de 1 mai, conform articolului 19 din regulamentul financiar. Comisia Europeană a făcut două propuneri în acest sens și aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru uh, munca sa și pentru cooperarea de care a dat uh, dovadă și este important ca uh, aceste decizii să fie adoptate fără nicio întârziere. Tocmai de aceea, uh, limba de lucru a acestor dosare este engleza și cu, un, și cu termene limită foarte scurte. Cele două avize urmează două proceduri din punctul de vedere al rolului Parlamentul European, modificarea CFM-ului este supusă consimțământului Parlamentului European. Proiectul de buget rectificativ numărul 2 din anul 2015, legat în mod direct de modificarea cadrului financiar multianual, trebuie să aibă loc în, uh, în cadrul procedurii de codecizie Intenția Comisiei Europene este de a transfera aproape toate angajamentele din uh, anul 2014 de la rubrica 1B, uh, care nu a fost folosită datorită adoptării târzii ale programelor operaționale, pe, în anul 2015. Acest lucru înseamnă că sarcina cea mai importantă va reveni în anul 2015 autorităților regionale și naționale, însă ă, astfel se va garanta un tratament egal între statele membre și, din acest punct de vedere, Comisia Europeană a declarat că va fi un partener activ și că va oferi sprijin ă, atât în perioada de programare cât și în cea de punere în aplicare și sunt convins că acest angajament va fi reafirmat de Comisia Europeană pentru că cele două roluri amintite mai înainte sunt deosebit de importante. Și sper că această declarație va avea efecte în practică, într-un mod cât mai eficient, astfel încât programele care încă nu au fost adoptate să fie adoptate cât mai repede în momentul în care uh, CFM-ul va fi uh, modificat. Singur, singura excepție se referă la contribuția din FEDER la programele transfrontaliere în uh, intermediul instrumentului de asistență pentru uh, preaderare, IPA și de politică uh, de vecinătate, care sunt transferate pentru anul 2017. Explicația rezidă în întârzierile majore de adoptarea cadrului legislativ și în complexitatea acestor programe, la care participă trei tipuri de actori, state membre, țări candidat și țări vecine ale Uniunii Europene. Cred că pentru a păstra coerența și pentru a permite o punere în aplicare cât mai rapidă a acestor uh, programe, ar fi fost înțelept dacă ar fi fost urmată aceeași logică uh, ca și pentru restul alocărilor. Însă aș dori să vă aduc aminte că aceste programe deja prevăzute pentru 2015 și 2016 ar putea folosi uh, alocările pentru acest an. Acestea fiind spusă, aș propune să ne dăm consimțământul pentru că, fără acest consimțământ, cadrul financiar multianual nu va putea fi modificat și nu vom putea trece la alocările necesare pentru programele operaționale care nu au putut fi adoptate în anul 2014. Consiliul a fost deja de acord cu propunerea Comisiei Europene. Este, drept urmare, important ca și uh, consimțământul Parlamentului să fie dat cât mai repede posibil. Acesta este apelul pe care îl lansez tuturor raportorilor din umbră și tuturor grupurilor politice de a conlucra împreună cât mai eficient aș, uh, posibil, cât am, uh, uh, așa cum am făcut-o și în trecut. Proiectul de buget rectificativ numărul 2 2015, după cum am spus, este legat direct de revizuirea cadrului financiar multianual, pentru că transpune în practică cele decize prin revizuirea cadrului financiar multianual și permite alocările nefolosite în anul 2014 în anul 2015. Este vorba de o sumă de 16,5 miliarde de euro. Comentariile legate de proiectul de buget rectificativ numărul 2015 sunt aceleași ca la punctul anterior privind revizuirea cadrului financiar multianual. Aș dori doar să mai adaug că am profitat de această ocazie pentru a reaminti uh, problema lor care au ajuns la aproape 25 de miliarde de euro pentru cele trei fonduri până la sfârșitul anului 2013. Cer Comisiei Europene să ne pună la dispoziție toate informațiile necesare pentru a înțelege care este situația și care va fi impactul acestor întârzieri uh, de plăți în uh, intervalul 2017-2020 și care sunt instrumentele de care avem uh, nevoie pentru a nu agrava și mai mult această situație a facturilor neachitate. Calendarul celor două proiecte de aviz este similar. Comisia Regii urmează să adopte aceste avize la, la reuniunea de la sfârșitul lunii martie. Apoi în adoptat, vor fi adoptate de plenar în prima mini-sesiune de la Bruxelles și aș dori să mulțumesc dinainte raportorilor din umbră pentru răbdarea lor și pentru disponibilitatea de a lucra cu acest calendar extrem de strâns și pentru că înțel- au înțeles că este singura posibilitate de a adopta aceste uh, decizii la timp pentru a permite statelor membre și regiunilor să acceseze acest, aceste fonduri care vor permite funcționarea programelor operaționale. Nu este posibil să depunem amendamente, tocmai de aceea aș dori să vă mulțumesc din nou și sper că vom reuși să respectăm acest calendar strâns. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș dori să precizez că domnul Boștinaru, în aceeași perioadă scurtă de timp ca și cea care a fost la dispoziția domnului Infanistoroi, a pregătit aceste proiecte de aviz, uh, pentru că am luat decizia pregătirea acestor proiecte de aviz cu ocazia întâlnirii extraordinare a coordonatorilor de la Strasburg. Intenționăm, după cum s-a spus, să adoptăm aceste avize uh, pe data de 26 martie, ocazia viitoarei reuniuni a comisiei noastre. Propunerea mea și a secretariatului este de a de a stabili ca uh, dată limită de depunere a amendamentelor acea zi vestită de 5 martie. Amendamentele trebuie să fie doar în limba engleză din toate motivele pe care le-ați uh, expus deja. Dragi colegi, aveți cuvântul, domnule Novak. Uh, thank you, Chair. Um, I'm sure all... Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că e doar o singură limbă de lucru și că termenul a fost destul de scurt uh, și această alegere a unei singure limbi de lucru ne permite să ne aducem o contribuție cât mai amplă, dar e clar că trebuie să ne stabilim prioritățile. Se vor uh, se va finanța un fond de la buget E clar că Consiliul nu va dori să majoreze plafonul pentru angajamente și deja avem arierate o problemă de care ar trebui să ne ocupăm, ar trebui să încercăm să o remediem, să diminuăm arieratele, dar nu chiar să le eliminăm total. Parlamentul ar trebui să aibă o poziție clară, în primul rând în ceea ce privește angajamentele. Sunt multe întrebări deschise despre care trebuie să discutăm, mai ales în ceea ce privește alieratele. Dar, nu în ultimul rând, sunt convins că vom încerca data viitoare să ne rezervăm mai mult timp pentru a avea o discuție mai fructoasă, pentru că e inevitabil ca unele lucruri să fi rămas pe din afară pentru că nu am avut prea mult timp. Mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră, doamna Diamato. Mulțumesc, am să fiu cât se poate de subcintă. Mm, privesc datele, 350 de programe operaționale, 47% din toate. Toate depind de revizuirea cadrului financiar multianual. Vis-a-vis -vis de um, veniturile din 2014. Mă îngrijorează sincer aceste date. Avem aici propunerea comisiei referitoare la propunerea de buget rectificativ. Ar trebui să ne întrebăm de unde vine această întârziere, nu pentru a arunca neapărat vina asupra cuiva, ci pentru a ne asigura că lucrurile nu se repetă în viitor. Pentru programare este important ca cetățenii să primească informațiile necesare în timp util. În Italia, de pildă, am văzut uh, ce probleme au apărut din această cauză. Așa cum a subliniat și doamna comisar Crețu există, pe de altfel, și problema acelor facturi care nu au fost achitate în cadrul politicii de coeziune. Pun sub semnul întrebării nu doar activitatea Comisiei, ci întreg sistemul de administrație european. Există facturi care trebuie achitate beneficiarilor uh, acestor proiecte. Prin urmare, este important ca Comisia să furnizeze informațiile utile cât se poate de repede. Acest lucru este esențial din punct de vedere economic și social. Mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy, vă rog. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru rapiditatea lor. Poate ar trebui să privim mai îndeaproape ce s-a prezentat. E vorba de aceleași sume ca și în cazul avizului anterior. Și referitor la punctele 6 și 7 și cele spuse vis-a-vis -vis de planul de buget rectificativ pentru 2015, Cred că am putea discuta despre asta acum, nu? Am putea face un schimb de opinii mai clar, pentru că există, trebuie să existe cu siguranță și soluții. Bineînțeles, e vorba de două lucruri complete, complet diferite. Pe de o parte e vorba de aceste reporteri și pe de altă parte e vorba de alierate, acel, acel backlog. Da, putem împacheta lucrurile cât se poate de frumos, dar nu știu dacă neapărat ne ajută cu ceva. Mulțumesc. Mai există persoane care doresc să ia cuvântul? Nu, domnul Boștinaru, doriți să răspundeți pe scurt? Bineînțeles, foarte pe scurt, aș dori să le mulțumesc colegilor. Sper că și comisia să răspundă, mi-aș dori, dacă nu putem trăi și așa. Este important însă să primim asigurări că Comisia va face tot posibilul pentru ca ce ne-a promis să se pună în aplicare și anume să ajută statele membre să remedieze aceste probleme care au apărut din două motive. În primul rând, din cauza întârzierelor din statele membre în elaborarea programelor operaționale, după care au apărut întârzieri suplimentare în, în dialogul cu Comisia Europeană. Problema este așadar una duală, dar cel mai important este să facem tot posibilul pentru a ne asigura că situația este gestionată așa cum trebuie, bineînțeles cu sprijinul Comisiei și uh, pusă în aplicare așa cum trebuie în statele membre. Parlamentul în fond și la urma urmei poate să facă doar două lucruri, poate adopta sau poate răspinge propunerile. Eu nu îmi pot închipui că se va respinge, dar nu se știe niciodată. Trebuie să refacem temele și dacă noi ne facem temele, sper că și Comisia își va face temele. Dar și statele membre și regiunile atunci când pun programele în aplicare. În ceea ce privește ratele, da, e adevărat. Am făcut tot ce ne-a stat în putință anul trecut. Um, volumul acesta a fost diminuat, dar ce este important e faptul că la Consiliu anumite state membre au creat probleme și statele membre trebuie să accepte faptul că aceste arierate trebuie uh, transformate în plăți și aceste plăți au fost uh, intens discutate. Da, bineînțeles, răul e altundeva, dar nu aici la Parlament. Cu siguranță nu aici la Parlament. Iată de ce am încredere în doamna cretu, comisarul pentru dezvoltare regională. și Colegiul Comisarilor care va face tot posibilul pentru a evita acumularea acestor restanțe care trebuie transferate pe bugetul din 2017. Dacă totul se acumulează, ne vom confrunta cu un volum uriaș de facturi imposibil de achitat. E o problemă reală și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a nu ajunge în acea situație. Nu cred că trebuie să fim atât de duri în a acuza administrația europeană. Trebuie să încercăm să înțelegem și de ce apar aceste întârzieri când se adoptă programele operaționale nu trebuie să încercăm să protejăm pe cineva când 262 de programe operaționale încă nu sunt adoptate. Înseamnă că, doamnelor și domnilor, ne confruntăm cu probleme serioase. În plus, au, s-au adoptat doar 75. Iată de ce trebuie să vedem și în statele membre ce capacitate au la dispoziție guvernele. Să vedem uh, care sunt răspunderile regiunilor uh, și ce pondere joacă în elaborarea programelor operaționale. Este o discuție foarte importantă care, după părerea mea, ar trebui să continue în discuția noastră interinstituțională cu Comisia. Încă o dată vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat această procedură specială pentru că doar așa putem face față calendarului accelerat și timpului limitat pe care îl avem la dispoziție. Mă bazez foarte mult pe voința acestui comisii în uh, al munci pentru politica regională ca până acum. Da, data de 5 martie nu e ziua mea, dar uh, voi accepta cu mare plăcere cadourile simbolice, dar, bineînțeles, scrise în limba engleză. Președinta, încă o dată repet, la prânz, joi 5 martie, amendamentele doar în limba engleză. Am amintit uh, de atâtea ori comisia, dar nu i-am dat cuvântul până acum. Așa că vă rog, uh, dacă doriți, răspundeți la comentariile făcute. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru efortul făcut, având în vedere timpul extrem de limitat trebuie să subliniez caracterul urgent al acestui dosar. După cum știți, este atât de important să ne asigurăm că se face revizia uh, proiectului de buget rectificativ cu numărul 2 până la data de um, 2 mai pentru a nu amâna și mai mult uh, proiectul bugetar. După cum știți, la Coreper, pe, 30, pe 13 februarie s-a ajuns la un acord, acord care a fost după aceea adoptat în mod formal de către Ecofin la o săptămână după aceea. Sperăm acum că putem conta cu sprijinul, putem conta pe sprijinul Parlamentului În acest fel, Consiliul va putea adopta până la data de 1 mai uh, procedura formală de revizuire a cadrului financiar multianual. După cum uh, spuneam, Comisia a venit cu două declarații care răspund îngrijorărilor delegaților și care a permis atingerea unui acord la Consiliu. Prima declarație se concentrează asupra impactului transferului de angajamente din 2014 și impactului asupra plăților. Această declara- declarație conchide oferind asigurări statelor membre că reportarea acestor plăți nu presupune modificări în uh, ceea ce privește plățile prevăzute în cadrul CFM. A doua, comisie, a doua comunicare, care a fost amintită în toate rânduri de membrii Comisiei Regii, este faptul că la Comisia Europeană facem tot efortul pentru ca programele să fie adoptate cât se poate de repede, imediat după data de 1 mai. Vă putem asigura, prin urmare, că vom furniza sprijinul necesar statelor membre pentru a ne asigura că sumele transferate în cadrul acestui exercițiu sunt puse în aplicare complet și că nu se pierd bani. În ceea ce privește restanțele, aș dori să vă amintesc că s-a discutat deja acest punct um, în contextul procedurii bugetare pentru 2014. În luna decembrie anului 2014, la solicitarea Parlamentului European, s-a emis o declarație comună a fost inclusă în bugetul pentru 2015, s-a hotărât atunci că planul de plăți pentru restanțele pentru 2013 va fi stabilit de autoritatea bugetară înainte de începerea următoarei perioade bugetare. Cu alte cuvinte, foarte, foarte repede. După cum știți, când vorbim de restanțe, există mai multe aspecte. Există o, uh, un fel normal de restanțe și un tip anormal. Considerăm că categoria celor normale se referă la acele uh, solicitări care au fost întrerupte sau care au fost primite foarte târziu în, uh, pe parcursul anului. Ne confruntăm de asemenea și cu restanțe anormale. Acestea apar din cauza lipsei de credite. nivelul actual al restanțelor nu e unul căruia putem face față. Iată de ce la ora actuală lucrăm la elaborarea unui plan de plăți, așa cum am spus deja. În următoarele săptămâni, Comisia va iniția un dialog cu cele două ramuri ale autorității bugetare pentru a vedea care sunt măsurile care pot fi puse în aplicare pentru a ne asigura că volumul restanțelor este redus la minim până la sfârșitul anului 2016. După cum am amintit deja acest lucru ar trebui făcut înainte de demararea discuțiilor referitoare la viitoarea procedură bugetară. Iată de ce Comisia dorește să inițieze acest dialog cât se poate de repede cu dumneavoastră. Vă vom prezenta diferite posibilități pentru a reduce volumul restanțelor. Observația finală referitoare la acele programe ETC care au o componentă ENI sau IPA. Într-adevăr, am venit cu planuri pentru anul 2017, am schimbat un pic profilul uh, acestor proiecte. De ce am făcut acest lucru? E evident, în primul rând, că durează mai mult să se elaboreze aceste programe. De ce? Se presupune că trebuie să cooperăm cu parteneri din uh, statele membre și din țările partenere și țările din vecinătate. În al doilea rând, pentru instrumentul de preaderare și pentru instrumentul de vecinătate, acestea, pentru acestea un temei juridic a fost adoptat ulterior. Uh, pentru acestea două din urmă, în martie 2014 s-a adoptat temeiul juridic. Iată de ce au apărut întârzieri. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că o abordare asemănătoare a fost propusă și în anul 2008, în perioada anterioară de programare. Atunci, fondurile au fost transferate pentru programele de vecinătate prevăzute pentru anii ulteriori. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră și pentru sprijinul dumneavoastră în această luptă politică importantă. Vă mulțumesc, domnule Boștinaru. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea, de, cu aceste două puncte de pe ordinea de zi. Vă reamintesc că atunci când am adoptat ordinea de zi la început, am hotărât să includem un punct suplimentar care se referă la regulamentul delegat al Comisiei din 13 februarie 2013, care modifică regulamentul cu numărul 480 din 2014, referitor la regulamentul UE 508 din 2014 al Parlamentului European și al Consiliului. Comisia a adoptat un act delegat pentru în acest fel ține cont de modificările la care este supus Fondul European Maritim și de Pescuit. Se modifică în acest fel uh, lacunele existente într-un act delegat anterior. Pe scurt, e o propunere puramente tehnică, a fost trimisă pe 13 februarie Parlamentului în toate limbile de lucru ale Uniunii Europene și a fost uh, înaintată către dumneavoastră prin e-mail. Parlamentul European trebuie să adopte aici o moțiune de rezoluție înaintată de comisia competentă pe fond în care enumărăm motivele acestui refuz în temeiul regulii 105 în termen de două luni de la emiterea actului delegat. Poate solicita, bineînțeles, o prelungire a acestui termen. Dacă după două luni Comisia nu ia nicio măsură, actul delegat va fi considerat ca fiind adoptat. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a ne explica pe scurt care este obiectivul acestui act delegat. Badriciani, is that correct Domnul Alex Badriciani, nu știu dacă am pronunțat corect numele dumneavoastră, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Ați, corect, ați pronunțat bine. Ați spus pe bună dreptate care este contextul. E vorba de un amendament de natură tehnică aici. Prima, primul regulament 480 uh, din 2014 a fost adoptată în luna martie pentru că nu se putea aștepta adoptarea regulamentului MF și trebuia neapărat să există o corelație între cele două. Înainte de a intra în vigoare, odată ce acest regulament a fost adoptat în mai 2014, Așa au stat lucrurile între cele două fonduri, deci fondul de amendament și cel uh, maritim european. Vă amintiți de anexa 3, uh, în formă electronică, acolo se făcea o trimitere destul de lungă la planul uh, maritim european în contextul parteneriatelor. S-au făcut modificări și s-a corectat acolo unde trebuia. În noiembrie 2014, împreună cu experții Parlamentului, s-a discutat situația Notificarea a avut loc în februarie către Parlament, către Consiliul. Acea perioadă de, doi, de două luni s-a scurs, cum ați spus, și dacă nu sunt alte obiecțiuni, atunci acest regulament uh, va intra în vigoare. Vă mulțumesc. Ok, thank you. Uh... Mulțumesc. Nu știu, mai dorește vreun membru al comisiei noastre să ia cuvântul? Se pare că nu. Iată ce vă propun. Comisia nu va cere o prelungire a perioadei de obiectare de două luni, dacă sunteți de acord. Vom fixa un termen până pe 3 martie la prânz. Puteți trimite la secretariat orice fel de rezoluție care contestă acest act și cred că este regulă pentru toată lumea. Vă mulțumesc. Vom vedea mai încolo uh, cum procedăm. În sfârșit, următorul punct, diverse, diverse. Se pare că nu trebuie să vă informez când va avea loc următoarea ședință a Comisiei. 26 martie, joi, de la 9 până la 12.30 și de la ora 15 până la 18.30 după masă. Doamna președinte, mulțumește cu mobilitate și interpreților pentru sprijin. Închid ședința, dar vă rog coordonatorii să rămâneți la ședința cu ușile închise. Mulțumesc!